second all around. Okay. The committee is postponed. Right. Um, let's. Uh... Haideți să începem reuniunea. Am uh, câteva comunicări de făcut până când vă mai așezați la locurile dumneavoastră. În primul rând, avem adoptarea ordinii de zi. Dacă nu se opune nimeni, ordinea de zi se consideră adoptată. Comunicările președintei, în primul rând, trebuie să vă prezint ultimele informații privind trialogurile actuale, privind mecanismul unic de rezoluție, Al cincilea trialog a avut loc ieri, de la ora 3 până la 8 și ceva. Pentru prima dată am avut discuții pe fond foarte îndelungate cu președinția Elena, în principal despre procesul decizional, articolul 16 și uh, alte chestiuni legate de votul acestui mecanism. Ultimul, următorul trialog va fi comunicat în curând. Cred că săptămâna viitoare la Strasburg avem un trialog. Directiva conturilor de plăți a făcut obiectul unui al, doilui, unui al doilea trialog în 11 februarie Discuția s-a concentrat asupra accesul la conturile de plăți de bază și la sfera de aplicare a directivei propuse. S-au făcut mici progrese, însă mai sunt necesare discuții de detaliu pentru obținerea unor compromisuri. Al treilea trialog este prevăzut pentru 26 februarie și se va concentra asupra prevederilor ce țin de uh, transparență și de uh, mecanismele alternative de soluționare a conflictelor și autoritățile responsabile. Trebuie să vă anunț și că s-a amânat schimbul de opinii privind structurile și modalitățile de guvernanță a zonei euro în următorul mandat. Vom avea această discuție la următoarea noastră reuniune de joi și cred că este foarte bine că avem nevoie de mai mult timp pentru a discuta acest subiect ceea ce s-a indicat în proiectul de ordine de zi trimis membrilor săptămâna trecută. Noi am propus să avem acest schimb de opinie astăzi, dar doi membri din grupul PPE au subliniat că această dată nu convine grupului lor pentru că există o reuniune la Cracovia, unde trebuie să participe. Și deci au cerut ca acest punct să fie tratat luni 24 februarie la Strasburg. Am fost de acord, așadar punctul acesta va intra pe ordinea de zi a reuniunii de luni după votul planificat privind raportul referitor la Troica. Și mai trebuie să vă anunț că după această comisie avem o reuniune comună, libe, econ, pentru a vota raportul privind spălarea de bani, a doua parte. Această reuniune va avea loc la 12.30, două etaje mai sus, la Ian 4Q2. Nu se putea, altfel nu mai aveam timp să organizăm această reuniune altă dată. We're having a short interlude whilst we get coffee. Un scurt, o scurtă pauză. Um, am rezolvat acum chestiunea cafelei și deci am plăcerea de a iura bun venit președintele Eurogrupului la acest schimb de opinii. Avem un dialog pe teme economice și vom discuta foarte multe lucruri, însă pe ordinea de zi se vorbește, se menționează recomandările pentru fiecare țară. Am să vă dau cuvântul pentru o introducere de 10 minute, după care vom trece la runda de întrebări și răspunsuri. Avem 5 minute. Dacă veți consuma și cele 5 minute cu întrebarea, nu veți mai putea primi un răspuns. Dacă sunteți scurți și la obiect, puteți primi și răspuns și o a doua rundă de întrebări. just told that the agenda was wrong. Mi s-a spus că de fapt trebuie să vorbim despre situația și implementarea programelor de ajustare economică în zona euro. Era greșită ordinea de zi și programul de lucru ale Eurogrupului, care include și recomandările pentru fiecare țară. În orice caz, aveți 10 minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați deputați. Și din, din cauza noastră s-a produs această greșeală pe ordinea de zi, o să improvizez și să vedem ce discutăm. Îmi face mare plăcere să revin la comisia dumneavoastră. Cred că 2014 va fi un an critic nu numai din cauza alegerilor parlamentare, care sunt foarte importante, ci și pentru zona euro, pentru că lucrăm la consolidarea redresării economice. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat ocazia de a analiza situația în care ne, afla acum, în care ne aflăm acum și de a vă prezenta prioritățile noastre pentru viitor. Per total, perspectivele economice pentru zona euro se ameliorează. După cum știți, creșterea PIB-ului în zona euro a revenit la cifre pozitive în ultimele trei trimestre din 2013 și situația economică se ameliorează în continuare. Activitatea economică va uh, redemara probabil în 2014 și 2015. Toate aceste lucruri sunt stimulate de uh, creșterea exporturilor din zona euro, Ceea ce, uh, și ceea ce ne încurajează este și creșterea cererii interne, care începe să joace un rol foarte important în uh, revenirea la creștere. Ameliorarea condițiilor de finanțare, progresul făcut în consolidarea fiscală și reformele structurale ar trebui să continue să stimuleze cererea. Deficitul mediu al zonei euro se prevede că va fi sub 3% în 2014, iar finanțele publice vor, au revenit la sustenabilitate în luna trecută. Eurostat a uh, înregistrat prima scădere a raportului dintre datoria publică și PIB din 2007 încoace, prima dată când a scăzut datoria publică. Dorim să consolidăm supravegherea politicii bugetare în zona euro de aceea am uh, convocat o reuniune extraordinară a Eurogrupului în noiembrie 2013 ca să ne asigurăm că statele membre sunt pe deplin implicate în procesul de coordonare demarat prin legislația TUPAC. Am avut uh, o dezbatere cuprinzătoare privind planurile bugetare pentru 2014 la reuniunea noastră din noiembrie și cred că această analiză între experți pe baza proiectului de buget este vitală pentru procesul bugetar în zona euro, asigurând respectarea obligațiilor din pactul de stabilitate. PIB-ul trebuie să fie în permanență în atenția guvernelor atunci când se pregătesc proiectele de buget și cu siguranță s-a acordat o mare atenție riscurilor de neconformitate pe plan bugetar statele membre ne-au asigurat că se vor lua sau se iau măsuri suplimentare pentru a trata aceste riscuri de neconformitate. Reformele structurale sunt, cred eu, uh, inevitabile și inevitabil vor dura, însă continuă în întreaga zonă euro. S-a lucrat foarte mult în diverse state membre și fără îndoială că economiile noastre devin tot mai competitive, piețele de muncă sunt tot mai flexibile, obstacolele sunt uh, eliminate, sistemele fiscale sunt aliniate, se fac reforme uh, ale pensiilor peste tot. Reformele structurale sunt necesare pentru a se realiza o creștere durabilă în întreaga zonă euro și aș dori să pledez pentru o abordare mai unitară în ameliorarea competitivității. Reforme coordonate comune ne pot ajuta să maximizăm efectele de contagiune pozitive. Așa cum am făcut în sectorul serviciilor financiare, în domeniul Uniunii Bancare și merită să explorăm și alte sectoare pentru uh, reforme bazate pe coordonare și acolo. În acest context doresc să repet ce v-am rugat mai devreme și anume că pentru a facilita competitivitatea și a spori reformele, ar trebui să se acorde mai mult timp obiectivelor bugetare dacă se uh, impun noi reforme. Aș dori să mai spun câteva cuvinte privind realizările statelor care au beneficiat de programe în zona euro, uh, prin muncă grea și prin mari sacrificii, cetățenii din aceste țări au reușit să obțină rezultate concrete la aceste programe. De la ultima noastră audiere, Irlanda a ieșit din programul său după o restructurare cuprinzătoare a sectorului financiar și după implementarea unui plan ambițios de reducere a deficitului. Obligațiunile irlandeze au revenit la nivelul uh, de dobândă dinainte de criză și în sectorul bancar s-au ameliorat condițiile de finanțare, iar redresarea economică este cât se poate de puternică. În Spania, programul pentru sectorul financiar de asistență a fost un succes, situația pasivelor s-a ameliorat și sectorul bancar din Spania s-a ameliorat per total în ceea ce privește accesul la finanțare inclusiv. Se prevăd reforme finanțare și se desfășoară o consolidare bugetară iar aceste realizări au dus la o creștere economică pozitivă și la o încredere sporită a piețelor pentru Spania. După cum știți, Portugalia se apropie și ea de finele programului său. Programul este uh, în parametri. Portugalia reușește să promoveze competitivitatea și exporturile și dă semne de redresare. Săptămâna trecută, Portugalia a mai făcut un pas către reintrarea de plină pe piață, a emis obligațiuni uh, foarte puternice, foarte cerute, ceea ce a fost foarte bine. În Grecia mai este cale lungă de parcurs, însă realizările sunt semnificative. Situațiile bugetare s-au ameliorat, uh, excedentul primar uh, este așteptat de autorități pentru 2013, așteptăm datele de la Eurostat Deficitul de cont curent a fost eliminat pentru ultimii trei ani și uh, raportul dintre datorie și PIB se va ameliora anul acesta pe măsură ce începe redresarea economică. Sper ca revizuirea în curs pentru Grecia să poată fi încheiată cât de curând, pentru că criteriile din program au fost îndeplinite. Conform ultimelor știri, Troica se va duce la Atena din nou, duminică. În cele din urmă, dar într-o fază mult mai incipientă, programul de ajustare pentru Cipru este implementat, reforme structurale sunt implementate, restructurarea și recapitalizarea sectorului bancar este în desfășurare și pe baza celei de-a treia misiuni de anchetă putem constata că datele fiscale și economice pe 2013 au fost mai bune decât se anticipa. Ne bucurăm să vedem că sectorul financiar se stabilizează. Per total, evoluțiile recente au fost pozitive și cred că ne confirmă strategia și faptul că trebuie să o respectăm și pe viitor. Însă rămân provocări. Condițiile sunt dificile pentru mulți cetățeni europeni. Trebuie să ne gândim la nivelurile ridicate de șomaj, de exemplu, Trebuie să le considerăm inacceptabile și să ne ameliorăm performanța economică. Reformele structurale întreprinse sunt departe de a fi încheiate. Mai este foarte mult de făcut acolo. Nu mai am timp? Mai aveți două minute. Foarte bine. Este vital ca în întreaga Europa și în zona euro să ne realizăm potențialul de creștere pe termen lung. Obiectivul central, după părerea mea, este să menținem modelul social european. După cum v-am mai spus, cred că e loc de mai multă coordonare în acest domeniu. Cred că știți că încheierea Uniunii Bancare rămâne foarte importantă pentru Eurogrup și pentru Europa și este esențială pentru a se recâștiga încrederea de plină în sectorul financiar. După cum știți, lucrăm acum la pregătirea sau BCE-ul, de fapt, lucrează la pregătirea mecanismului de supraveghere, foarte importantă revizuirea de calitate și testele de rezistență. BCE-ul a publicat detale, detaliile metodologiei pe care o va folosi și avem ambiția de a finaliza această muncă în martie, în baza principalelor uh, caracteristici adoptate în iunie anul trecut mecanismul unic de rezoluție ține de, președinția, de responsabilitatea președinției elene și a ECOFIN, însă sper că vom putea să tratăm toate subiectele într-un mod bazat pe compromis pentru a rezolva la timp problemele până la plenara din aprilie a Parlamentului. Cred că am făcut progrese săptămâna aceasta. Am avut o reuniune specială de uh, nivel ministerial privind Fondul Unic de Rezoluție. Membrii comisiei dumneavoastră au fost prezenți la întâlnirea noastră de luni seara. Am reușit să uh, eliminăm multe din subiectele nerezolvate și să ajungem la convergență în multe domenii. Munca tehnică trebuie continuată pentru a se pregăti o altă reuniune ministerială extraordinară în luna martie iar toți participanții și-au exprimat angajamentul de a obține un acord până la sfârșitul lui martie. Cam atât, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult. Thank you very much and uh, uh, thank you very much for uh, keeping to Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și da, am avut un prim dialog fructuos ieri în urma deciziei de a permite președinției elene de a beneficia de o oarecare flexibilitate. E păcat că nu am luat această decizie cu patru trialoguri în urmă, dar uh, va trebui să lucrăm din greu. Nu știu dacă vom reuși până în aprilie, dar sperăm, acesta este obiectivul nostru, chiar dacă încă mai există uh, diferențe de opinie, dar uh, îmi, îmi voi permite să fiu optimistă. Prima întrebare Uh, în numele PPE, Pablo Zalba. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că lucrurile uh, merg mai bine, că vedem o luminiță la capătul tunelului. Pe mine mă îngrijorează problema creditului. Cu toții suntem de acord că atunci când nu există uh, credite disponibile, este greu ca economia să-și revină. Întrebarea mea este dacă facem suficient la nivel european pentru a ne asigura că există credite, mai, mai ales la dispoziția statelor uh, din Sud. Apoi, în ceea ce privește, la, în ceea ce privește recapitalizarea directă a băncilor, puteți să ne spuneți dacă sunt clare condițiile pentru aceasta? Eu credeam că regulile de asistență create pentru bănci sunt clare, însă există persoane care solicită ca să se uh, aplice regulile uh, din domeni, prevăzute de directiva referitoare la uh, rezoluție. Mulțumesc foarte mult pentru aceste două întrebări foarte importante. În primul rând, în ceea ce privește creditul. Uh, pentru ca creditele să fie disponibile în întreaga Europa și la nivel transfrontalier și mai ales către IMM-uri, este nevoie de două elemente. Uniunea bancară, în primul rând. Știți că um, mecanismul uh, european de stabilitate începe în noiembrie și apoi vom continua. Uh, al doilea element cheie poate că nu este răspunsul la care vă așteptați, ehm, este recuperarea economică. În momentul în care portofoliile creditelor neperformante sunt reduse, băncile vor putea să ofere noi credite. Dar este un întreg proces care are loc acum. Economia își revine încet încet, iar băncile uh, fac față pierderilor cu, pe care nu le-au abordat până acum. Însă, în al treilea rând, avem nevoie și de ajutor, de ajutor pentru a obține credit, chiar dacă băncile uneori sunt blocate, nu au de unde să dea credit, chiar dacă economia își revine mai greu. Și există mai multe inițiative din partea Comisiei, din partea BCE, care cooperează cu Banca Europeană de Investiții la, pentru a oferi uh, programe de creditare. Până la urmă, ține și de țări și de statele membre să beneficieze de aceste oportunități. Aceste programe sunt deschise acum, iar statele membre pot beneficia de ele. S-a se lucrează din greu și însă acestea sunt numai uh, progr- programe de asistență um, suplimentare. Esențial este, esențiale sunt cele două elemente pe care vi le-am menționat înainte. În ceea ce privește um, recapitalizarea directă, mă întrebați dacă condițiile sunt clare. E bine, nu am finalizat propunerea, însă în acordul politic uh, din iunie, condițiile erau destul de clare. Băncile trebuie să fie viabile, să fie relevante din punct de vedere sistemic, deci uh, nu vom uh, uh, finanța bănci care pur și simplu nu au un viitor. Dacă țările pot sprijini ele însele băncile, trebuie să o facă, Uh, numai dacă nu este posibil acest lucru, poate fi pusă la dispoziție uh, recapitalizarea directă. Odată ce această recapitalizare este pusă la dispoziție și țara tot, trebuie totuși să fie implicată, să participe și există și reguli pentru o um, programare a unui bail-in în avans. Acestea sunt, um, acum trebuie discutate detaliile uh, cât de departe se va merge și așa mai departe. Ă, însă suntem în etapele finale. În momentul în care vom avea o propunere, sperăm că va fi în martie, am să vă pot ă, da detaliile finale. Deci multe condiții sunt clare, unele mai sunt dezbătute la ora actuală. Ă, întrebarea cea mai arzătoare sunt acei senior bondholders da, depinde de cum arată balanța comercială a băncii respective, pentru că dacă spuneți că trebuie să existe un bail-in de cel puțin 8%, dezbatem îns încă cât de mult trebuie să fie procentajul acesta, e bine, dacă avem 8%, atunci asta ar implica și pe acești deținători uh, de acțiuni. Acum, în numele SND, doamna Ani Podimata. Mulțumesc, uh, Sharon. Domnule președinte, sunt de acord cu dumneavoastră. Există primele semne ale unei redresări economice. Însă, și asta ați spus-o și dumneavoastră și și Parlamentul o spune, aceste prime semne uh, de redresare sunt încă foarte uh, slabe, vulnerabile. Și cred că deocamdată nu reuși, aceste semne nu reușesc să, înloc, să îndepărteze îngrijorările din zona din Europa și mai ales din zona euro. La Eurogrup și la Ecofin ați vorbit despre raportul anual privitor la, referitor la creștere și de multe ori spunem că trebuie să avem o consolidare bugetară care să beneficieze creșterii și dezvoltării. Însă, în același timp, avem un șomaj foarte ridicat în zona euro, mai ales în Grecia și în Spania. O treime din uh, persoanele active sunt, de fapt, șomere. Deci, o întrebare. Sunteți uh, mulțumiți cu ceea ce se întâmplă, mulțumit cu ceea ce se întâmplă în acest domeniu? Astfel, pentru a avea un, o consolidare a redresării, uh, Uh, trebuie să acționăm. În ceea ce privește Grecia, ați spus, pe bună dreptate, referitor la estimările existente, că va exista un excedent primar uh, mai repede decât uh, ne-am ne, fi așteptat. Acest lucru îl va confirma și Eurostatul în curând. și pe baza datelor de la Eurostat, ce fel de alter alternative sunt luate în vedere pentru a se aborda subiectul uh, sustenabilității datoriei elene? Atâta timp cât există nesiguranță, incertitudine la, in la investitori, uh, externi și interni, uh, lucrurile vor fi foarte dificile. Ce fel de alternative există pentru a uh, găsi o soluție durabilă la uh, datoria elenă? Poate că și aici ar putea avea loc o recapitalizare a băncilor. Referitor și la ceea ce spunea Pablo, cred că ați vorbit și despre asta cu ministrii uh, marți. Este una dintre soluțiile care ar putea fi avută în vedere. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Prima întrebare a fost dacă sunt mulțumit. Ei bine, nu sunt și nu cred că poate cineva să fie mulțumit și nu, în niciun caz, cu nivelul de creștere pe care îl avem, chiar dacă uh, își revine uh, creșterea, chiar, chiar puțin mai bine decât uh, Um, ceea ce ne-am fi așteptat, dar nu sunt mulțumit și, bineînțeles, nu sunt mulțumit de nivelurile enorme ale șomajului care în majoritatea țărilor nu scade. Din punct de vedere economic ne putem aștepta la asta. Ieșind dintr-o criză durează o vreme până când se creează noi locuri de muncă, dar nu sunt mulțumit, nu. Cred că ar trebui să avem o agendă foarte puternică în următorii ani pentru a face Europa mai competitivă Partea cea bună este că există potențial. Și uh, există cei care spun că Europa nu are potențial să crească cu mai mult de 0,5%, dar eu cred că greșesc. Dacă faci ceea ce trebuie, se adaptezi economia, administrația, modul în care funcționează piața, există potențial de creștere. Și cred că trebuie să facem tot ce putem pentru a face posibil acest lucru. În ceea ce privește Grecia, după cum știți, Eurogrupul în noiembrie 2012 a spus că în momentul în care se ajunge la un uh, excedent primar, lucru care va reieși, să sperăm, în aprilie de la Eurostat, și uh, atunci ne vom uita, vom aborda această problemă a datoriei pe termen lung. Aceasta va coincide cu decizia ce trebuie luată în a doua jumătate a acestui an referitoare la viitorul programului ELEN. Acesta, programul prezent uh, expiră la finalul acestui an și va trebui în a doua jumătate a anului să evaluăm dacă este nevoie de un al doilea de un alt program și care, cum ar uh, fi el. Există voci optimiste din uh, Grecia care spun că poate că nu va fi necesar să avem un astfel de program, și nu putem decât să salutăm acest lucru, dar va trebui să vedem pe baza cifrelor ce vor apărea uh, mai târziu în aprilie pentru a vedea cum va arăta viitorul. V-ați referit și la domeniul bancar al programului ELEN. El este implementat acum. Banca ELEN uh, a făcut un uh, test de rezistență asupra băncilor Uh, sunt uh, prevăzute aproximativ 10 miliarde pentru recapitalizarea băncilor și așteptăm finalizarea procesului de către Banca Elenă, Banca Națională Elenă, uh, astfel înc- și se vor pune banii la dispoziție pentru recapitalizare. Mai târziu în acest an, BCE va retrece toate băncile printr-un test de rezistență, BCE și Autoritatea Bancară Europeană, Cred că este ceva esențial pentru uh, redresarea economică elenă, să fie bănci puternice care să poată finanța noile oportunități. Face parte din abordarea noastră. În ceea ce privește viitorul, acest lucru nu este valabil numai pentru Grecia, ci pentru întreaga noastră strategie. În ultimii ani am avut o strategie foarte puternică axată asupra domeniului bugetar, stabilizarea bugetelor, uh, să ne asigurăm că țările se vor putea uh, finanța în viitor. Acum trebuie să trecem pe partea de reformă pentru a lucra la competitivitate. Doamna Bowles, niciodată nu există uh, întrebări și răspunsuri pe scurt referitoare la Grecia. În numele ALDE acum, Silvi. Mulțumesc, uh, domnule ministru, pentru prezență. Voi continua în franceză. Merci beaucoup. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și pentru faptul că ne-ați dat posibilitatea nouă raportorilor pentru rezoluție să discutăm cu miniștrii seara trecută. A fost o experiență deosebit de interesantă. Am putut să simțim în direct cât de greu vă este să ajungeți la un consens. Totuși acum reușim să ne înțelegem mai bine, să simțim mai bine îndoielile unora și acestora. Până acum nu am avut un studiu juridic în profunzime care să explice de ce ar trebui să facem o excepție de la uh, principiul codeciziei. Ieri am avut o videoconferință cu Bundestagul și ne-am dat seama că și deputații germani își pun această întrebare. Avem tot respectul pentru ei, dar încă nu știm dacă este vorba despre o revendicare de natură juridică pe care o putem consulta sau dacă este mai degrabă o revendicare de natură politică, pentru că nu e așa, e foarte complicat să lucrez cu Parlamentul. Eu vă felicit pentru rolul constructiv pe care l-ați jucat până acum în cadrul Eurogrupului. Ați vrut să i stimulați pe colegii dumneavoastră să uh, se miște puțin, să colaboreze cu Parlamentul. Totuși, primul trialog la care am avut uh, senzația că interlocutorii noștri chiar doreau să negocieze a avut loc abia ieri. Am pierdut deja două luni de zile. Codecizia nu înseamnă Consiliul decide. Am uh, toată, tot respectul pentru opinii divergente, dar și Parlamentul are cuvântul său de spus. Mai am și alte întrebări. Ieri a, a, ni s-a prezentat un document neoficial al Comisiei Europene care explica că decizia Consiliului se poate lua în, într-un weekend și ne dorim cu toți acest lucru, dar ce înțelegeți dumneavoastră prin weekend? La Consiliu, un weekend începe vineri după amiaza și se termină miercurea de după după amiaza. Eu mi-aș dori ca un weekend să dureze atât de mult, dar sincer și fără să doresc să vă tachinez, cum putem să ne lansăm într-o procedură atât de complicată dacă nu știm exact de cât timp va fi nevoie pentru luarea deciziei finale. Evident că dacă este nevoie să închidem o bancă, se poate la o hotărâre în două-trei zile. Dar eu chiar mă întreb până la urmă care va fi procesul decizional și cum vom asigura uh, uh, um, darea de seamă și controlul democratic. Cum putem să facem acest lucru dacă nu știm până la urmă care este autoritatea care este responsabilă în ultima instanță pentru o decizie atât de gravă precum cea de a închide o bancă? Mulțumesc. Mulțumesc pentru întrebarea noastră. Nu aș vrea să intru în foarte multe detalii pentru că urmează să se negocieze aici Um, și după cum spuneam, uh, aceasta este responsabilitatea uh, președinției elene. Eu uh, sunt președintele grupului care se ocupă de acordul interguvernamental și sprijin participarea Parlamentului în această construcție, să-i spunem așa. Întrebarea noastră este dacă este o problemă juridică sau politică. Este în mod clar una juridică, nu numai din punct de vedere juridic european, ci și din punct din unele perspective naționale, constituționale, ceea ce face ca lucrurile să devină foarte complexe. Pentru a fi foarte sincer, cred că acordul interguvernamental va face parte din uh, complexul mecanismului unic de uh, soluționare. Aceasta este situația și trebuie să facem tot ce putem, după cum spuneați dumneavoastră, pentru a ne asigura că weekendul se termină duminică seara la 8, să spunem, și că am luat decizii, decizii eficiente, bune. Primul uh, principiu din principiile menționate de către doamna Ferreira când a participat la conferința noastră interguvernamentală luni seara. E bine, primul lucru pe care l-a spus a fost că trebuie să existe un sistem eficient și eficace de a lua decizii referitoare la bănci. Noi suntem cât se poate de dispuși să lucrăm cu Parlamentul pe acest subiect, astfel încât sistemul să fie mai eficient și mai eficace. Nu doresc să intru în detaliu pentru că va trebui să negociem Recunosc însă acest, dificultatea acestui subiect și, după cum au spus și unii colegi, cred că este loc de mai bine. Mulțumesc. Trecem acum la verzi. Bas. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule președinte. Am trei întrebări și cred că puteți să răspundeți în 5 minute. Vorbim despre controlul democratic al acestui fond de urgență. În urmă cu doi ani de zile ne s-a promis că va exista control parlamentar și a existat un acord interinstituțional între Parlament și uh, Eurogrup, dar în ultimii doi ani nu s-a întâmplat nimic. Încotro ne îndreptăm. Ar trebui totuși să avem mai mult control democratic pentru acest uh, fond. Apoi, în ce privește privatizările. Luna trecută deja oamenii au uh, obținut un succes pentru că s-au sus mai multe 2 milioane de semnături la o petiție pentru a nu se privatiza apa. Oamenii nu-și doresc ca serviciile de furnizare a apei să fie uh, privatizate. Ori în Grecia, Uh, s-a cerut acest lucru, a fost aproape o condiție obligatorie, dar de ce să fie obligatoriu să privatizezi apa? Ar trebui să se țină cont de această inițiativă cetățenească care a fost cu adevărat un succes, ca să nu mai existe o obligație de a privatiza serviciile de furnizare ale apei, așa cum ați făcut în Grecia. E adevărat că există un nivel inacceptabil de șomaj și dumneavoastră ați spus acest lucru. Dar până la urmă ce înțelegeți prin asta? Pentru că săptămâna aceasta la Eurogrup și la Ecofin a avut loc o discuție despre uh, indicatorii sociali. Și S-a spus că acești indicatori uh, sociali uh, vor fi pe placul partidelor care cer să dețină mai mult cont de <clears throat> aspectele sociale ale reformelor economice, dar de fapt nu așa stau lucrurile. Comisia spune de fapt că își dorește să uh, permită o mai bună înțelegere a uh, factorilor sociali. Dar ce v-ați face dumneavoastră în calitate de președinte al Eurogrupului astfel încât acest indicator social uh, să fie mai mult luat în considerare? Pentru că nu ne putem mulțumi cu declarațiile din um, concluziile Consiliului ECOFIN. Mulțumesc! Bună ziua, domnule Eichhout. Am să răspund în engleză, dacă nu vă deranjează. În ce privește controlul democratic asupra ESM, ESM, așa cum știți, este o structură interguvernamentală. Prin urmare, miniștrii și vor fi responsabili în fața parlamentelor naționale miniștrii din statele care participă la acest mecanism. Și dacă am înțeles eu bine, domnul Juncker a trimis o scrisoare către Parlamentul European în care a spus că dumneavoastră veți fi informați în mod sistematic în ce privește lucrările ESM și eu uh, mi-asum acest angajament. Eu și domnul Regle putem să fim invitați să discutăm cu dumneavoastră și dacă mai aveți alte întrebări, de aceea sunt eu aici. Uneori, ce pare complicat poate să fie foarte ușor. Deci eu sunt prezent aici, aveți întrebări despre ESM, puteți să-mi puneți aceste întrebări. Privatizarea apei. De ce a fost cerut acest lucru? Deoarece în programul pentru Grecia, privatizarea serviciilor de furnizare a apei făceau parte din programul de privatizări, dar nimeni nu a obligat Grecia să includă această companie în acest segment al programului. Dar s-au făcut eforturi semnificative pentru privatizarea companiilor uh, care încă erau 100% cu uh, capital public. Pentru că numai așa s-a putut uh, reduce o parte din datoria Greciei. Și felul în care aceste companii erau conduse sau companiile care au fost introduse în portofoliul de privatizat au fost alese de către Grecia, nu noi le-am dictat despre ce companie era vorba. Al treilea punct, în ce privește acești indicatori sociali. Da, sunt de acord, formularea de la, uh, din concluziile noastre poate că nu este foarte ambicioasă. Da, noi vrem să înțelegem impactul social a măsurilor noastre pentru că vrem să ținem cont indicatorii sociali atunci când luăm decizii de macroeconomie. Deci vă rog să nu uh, uh, înțelegeți greșit ce scrie în aceste concluzii, că se spune vrem să înțelegem. Le înțelegem în sensul bun al cuvântului. Mai am 50 de secunde la dispoziție înainte de a trece la următorul vorbitor. Aș vrea să vă spun că știți că Parlamentul olandez nu are drept de veto în ce privește mecanismul uh, unic de soluționare, ori Parlamentul German are un asemenea drept de vot și asta e din cauza regulilor de vot. Eu vreau să fiu sigur că va exista un control democratic. Nu e vorba numai că veniți dumneavoastră aici o, uh, uh, de câteva ori ca să discutați cu noi. Cum putem să îmbunătățim controlul democratic? Cu adevărat. Nu știu dacă eu mai am ce să răspund. Da, în ce privește plățile din uh, acest uh, mecanism, dacă aveți senzația că se pot aproba cu ușurință, vă înșelați. Și dacă credeți că Parlamentul olandez le va accepta cu ușurință pentru că nu are drept de vot, iarăși nu este adevărat. Parlamentele naționale au un cuvânt de spus, se dezbate în profunzime și din greu și până și Parlamentul olandez are dreptul să spună ministrului noi nu suntem de acord cu aceste plăți și ministrul va avea o problemă dacă Parlamentul îi spune nu. Deci eu cred că există control democratic. Mulțumesc. Uh, da, ați avut noroc pentru că am pornit ceasul mai târziu, spune doamna președinte, dar a fost pentru un scop bun. Trecem acum la GUE. Domnul Jorgen. Spy. Mulțumesc, că am să vorbesc germană. Am două întrebări. Mă scuzați, mă auziți? Prima întrebare se referă la hotărârea Curții Constituționale din Germania de la Karlsruhe privind OTM. Ce părere aveți despre această hotărâre? A doua întrebare se referă la Grecia. Ați spus și doamna Podimata a confirmat că există primele semne de pași pozitivi. Ieri, ministrul Schäuble din Germania a început o dezbatere în care spunea că, că Grecia ar fi falimentară și că e nevoie de o protecție pentru Grecia. Ce părere aveți? Care e poziția grupului euro în acest sens și cum intervine grupul euro în dezbatere? Dumneavoastră ați spus că Grecia își revine și Ani Podimata a, fel, a spus la fel, de aceea eu cred că această dezbatere nu are sens din Germania. Vă rog frumos să-mi spuneți părerea dumneavoastră. Mulțumesc! Um, thanks very much. Vă mulțumesc. În ce privește decizia curții de la Casruhe, eu am urmărit analiza acestei hotărâri, am dezbătut-o îndelung și știu că ei au trimis o întrebare către Curtea Europeană de Justiție, deci va trebui să așteptăm răspunsul. Singurul lucru pe care pot să mai spun este că e regretabil că are loc o dezbatere despre utilitatea acestui instrument, pentru că totuși a fost un instrument care și-a dovedit uh, uh, avantajele, pentru că am putut să-l folosim ca să salvăm bănci. Oricum, nu pot să spun nimic mai mult, rămâne să vedem care va fi răspunsul Curții Europene de Justiție. Da, singurele implicații pe care le are această decizie este că eu aștept să se pronunțe experții juriști. Dar ieri asta s-a spus într-un uh, articol mare în Handelsblatt. Este un uh, ziar german numit Handelsblatt. E un cotidian economic foarte important. Nu pot să spun decât că Grecia nu este în faliment, așa cum a apărut în acest iar german, noi tocmai discutăm din potrivă ieșirea din criză și pentru că în sfârșit au înregistrat un surplus și o creștere economică, deci nu pot să vorbesc în alți termeni despre situația actuală. Am auzit despre acest ziar, dar nu am citit acest articol. Mă doriți să puneți o întrebare suplimentară? Atunci trecem la Sampo de la EFD. Vă mulțumesc! <clears throat> Bine ați venit, uh, spune domnul Tero, la comisia noastră. S-a discutat deja de două ori despre situația din Grecia și cred că am primit răspunsurile la care mă așteptăm, dar poate puteți să-mi dați câteva detalii suplimentare. Mie mi se pare că Grecia încă va mai avea nevoie de sprijin. Dar ce estimare faceți dumneavoastră? Care este scopul cel de-al treilea program de bailout? Apoi ați vorbit despre misiunea Troice de la Atena, care va avea loc în weekend. Ce așteptări aveți uh, față de această misiune? Vă mulțumesc! Nu pot să spun, sincer, nu că nu vreau, chiar nu pot cred că întrebarea dumneavoastră se referă la uh, sprijinul pe viitor, pe termen mai lung. Eu acum mă gândesc doar la continuarea programului actual, care este încă în vigoare până la sfârșitul anului 2014. Mai rămân chestiuni de soluționat, prima dintre ele fiind finalizarea uh, evaluării respective. Vom discuta despre rezultatele acestei evaluări la întâlnirea din martie și la întrebarea de câți bani va mai fi nevoie pe viitor, chiar nu știu ce să vă răspund. Totul uh, depinde de analiza sustenabilității datoriei și de indicatorii de creștere economică și așa mai departe, pe care va trebui să-i analizăm. Deci voi reveni mai târziu cu un răspuns. În ceea ce privește sustenabilitatea datoriei, e, bineînțeles, chestiunea cheie, să vedem dacă Grecia poate să facă față angajamentelor sale pe termen lung în ce privește datoria. Și misiunea Troicii, ce, ce așteptări aveți de la această misiune? Întotdeauna trebuie să fiu prudent. Eu cred că această misiune durează atât de mult, sau bine zis, a durat atât de mult timp înainte să se trimite această misiune, tocmai pentru că sunt probleme și trebuie să se discute serios cu autoritățile de la Atena pentru ca economia elenă să ajungă din nou la un nivel durabil. Discuțiile vor continua și duminică și luni, probabil, Singurul mesaj clar ce trebuie trimis este că trebuie să se realizeze progrese concrete înainte ca Troica să se reîntoarcă în fața Eurogrup. Mulțumesc! Corin Vogman Colacul în numele PP-ului. Vă mulțumesc, domnule președinte, președinte al Eurogrup, vă mulțumesc pentru ajutorul dumneavoastră în ce privește procedura mecanismului unic de soluționare. Acum, în Grecia s-a făcut mai multe propuneri, eh, președinția eh, Elena a făcut mai multe propuneri concrete și cred că vom putea avansa mai rapid cu aceste negocieri. Întotdeauna este loc de mai bine. Însă, poziția Parlamentului susține că nu doar statele membre trebuie să aibă un cuvânt de spus în ce privește acest mecanism, ci și Parlamentul. Deci va trebui să găsim o soluție în acest sens în următoarele săptămâni. Este foarte important pentru că altfel nu vom putea să acceptăm acordul dumneavoastră interguvernamental care ne pune multe probleme. Avem nevoie de acest fond, toată lumea este de acord cu acest lucru, e nevoie de ani de zile pentru a-l pune pe picioare. Este o opțiune interesantă pentru a, a avea o facilitate de acordare a creditelor din acest fond comunitar. Dumneavoastră sunteți dispus să căutați o asemenea soluție de deblocare de fonduri și din alte surse? Încă o întrebare Dumneavoastră trebuie să uh, dați dovadă de uh, adevărate capacități de lider în ce privește um, funcționarea Eurogrup. Dar în ce privește six-pack și two-pack, ce anume doriți să modificați? Ce anume se mai poate adăuga la această guvernanță economică? Mulțumesc pentru întrebări. Atunci când spun că este loc mai de mai bine, nu e doar o declarație diplomatică. Eu sincer cred că în procesul decizional întotdeauna există loc de mai bine. Nu cred că vreți să știți care este părerea mea personală, ci vreți să știți care este părerea Eurogrupului. Dar este prea devreme Dezbaterea de la Ecofin a fost una deschisă, publică, sunt convins că ați urmărit-o și mai mulți miniștri au făcut propuneri pentru îmbunătățirea mecanismului de luare a deciziilor. Deci rămâne să vedem cum putem să găsim sprijin pentru aceste schimbări și la ECOFIN. Referitor la facilitatea pentru acordarea de împrumuturi. A fost un alt punct dezbătut și știu că ministrul olandez a pledat pentru această soluție la ECOFIN. Dar știți că vom avea o fază de tranziție și acest fond va fi compartimentat. Dar dacă există asemenea compartimente în faza de tranziție, atunci este normal ca statele membre și guvernele să fie răspunzătoare de gestionarea acestor bani. Dar s-ar putea ca această soluție să se regăsească și în versiunea finală a fondului. Acum, în ce privește guvernanța economică, în discursul meu de luni intenționam să spun următoarele. Avem un mecanism foarte eficient de partea bugetară și ar fi bine dacă am putea să folosim pârghile din acest instrument pentru a stimula reformele economice. Deseori lucrăm parcă în tabere diferite asupra anumitor reforme, dar totuși ne îndreptăm în direcții care la un moment dat nu mai sunt paralele, care ar trebui să devină convergente. Uitați-vă cum am pus la punct Uniunea Bancară. Este un model pe care putem să folosim și pentru alte sectoare economice, pentru că acolo am putea să avem mai, o creștere economică mai mare. Deci, eu cred că acele mecanisme din sectorul bugetar care s-au dovedit eficiente pot să fie folosite pentru reformele structurale. Și avem mult de câștigat în ce privește creșterea internă, dacă facem acest lucru. um, I'm having to play with the order here because Otmar's not here, so the next EPP uh, speaker is Diogo Feo. Diogo Feo de la PP. Thank you, Sharon. I'm going to talk in Portuguese. Mulțumesc, Sharon, am să vorbesc portugheză. Gostaria eu de começar por Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, domnule președinte, să vă felicit. Vreau să știu, însă, ce mai urmează acum? Sistemul uh, troicăi Sigur, este un sistem de urgență care este menit să facă față situațiilor grave care au apărut. Eu aș vrea acum să aflu care este analiza dumneavoastră la modul general în ceea ce privește funcționarea acestui model. Aceasta ar fi prima întrebare. În al doilea rând, sunteți de acord cu Parlamentul European în preocupările sale? Pentru că ne întrebăm dacă astăzi va fi posibilă o soluție europeană, strict europeană. Oare putem avea o soluție care pe viitor să nu necesite intervenția femeiului? În situații ca cea care s-a produs și sper că nu se va mai reproduce, Poate oare reacția europeană să fie o reacție unică, bazată doar pe instituțiile europene? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! În legătură cu Troica, sigur că aștept finalizarea evaluării Parlamentului. Am înțeles că veți vota în martie. În ceea ce privește Troica, abordarea în timpul crizei a fost uh, forțată de criza acută de guvernanță și de faptul că fondurile suverane nu mai asistau piețele financiare. S-a construit un sistem de solidaritate europeană, s-au dezvoltat instrumente și Troica a fost esențială în acest proces. Întotdeauna, supravegherea a fost foarte importantă și Eurogrupul a fost foarte responsabil. Aș uh, fi critic dacă acum Troica ar fi uh, învinuită de greutățile economice din aceste țări. Acestea provin din proasta gestionare politică și economică din zona euro dinainte de criză. În al doilea rând, orice măsuri luate în cursul programului au fost uh, create de grupul euro, de Eurogrup și nu de Troica. Au fost negocieri de program între statele unde Troica a intervenit și mă bucur că s-au folosit acele informații pentru ca programele să fie mai uh, atent uh, organizate însă întotdeauna s-a acționat sub uh, oblăduirea politică a Eurogrupului. Așa privesc eu uh, acest proces în termen general, mă bucur să vă răspund la întrebările specifice. În ceea ce privește arhitectura viitoare, nu există o opinie generală acceptată în Eurogrup, conform căreia să existe soluții pur europene posibile pentru viitor, însă cred că trebuie să-mi exprim, de fapt, recunoștința pentru femei uh, care a făcut mari eforturi pentru a ne ajuta în timpul crizei, nu doar prin finanțare, ci și prin experiență și expertiză. Eu mă bucur foarte mult că am lucrat cu ei. Dacă pe viitor femeiul mai va, va mai juca un rol, nu știu, putem dezbate. Nu există o poziție comună în acest sens la Eurogrup deocamdată. Mulțumesc. Se pare că nu suntem în stare să respectăm lista vorbitorilor și timpul alocat în același timp. Vom încerca să facem progrese. Acum de la SND, unul din raportorii privind Troica, Liam Nuang Hock. Mulțumesc, Sharon. dați la fix cuvântul. Am reorganizat audieri cu reprezentanții Troicăi și a reieșit că aceștia au avut multe dezacorduri între ei. Foarte mulți dintre aceștia ne-au spus că, așa cum ne-ați confirmat și dumneavoastră, că deciziile s-au luat la Eurogrup și nu la Troică, ceea ce face ca întrebările pe care vi le punem să devină și mai divergente și ne pare rău că nu ați dat curs invitației noastre de a apăra la o audiere la Comisia Econ pentru raportul de anchetă privind Troica. Așadar, profit de prezența dumneavoastră aici ca să vă pun trei întrebări foarte precise, pentru că am aflat foarte multe lucruri în misiunile noastre. În primul rând, în legătură cu Cipru, puteți să ne spuneți exact cine din Eurogrup a propus să fie taxați micii depunători sub 100.000 de euro? Această măsură pune punea sub semnul întrebării achiul comunitar și a fost respinsă de Parlamentul Național din Cipru, însă cineva a făcut această propunere la Eurogrup. Și ne pare rău că comisarul nu și-a dat seama că prin această măsură s-ar ataca achiul comunitar. A doua întrebare se referă la Irlanda. Ați explicat adineau că Irlanda se descurcă foarte bine. Totuși, când am fost în Irlanda, ne-am întâlnit cu ministrul de finanțe de acolo și Domnia sa face astăzi o propunere publică pentru a transfera de la part... Vă rog frumos! Face o propunere de transfer a unei părți a datoriei irlandeze către mecanismul european de stabilitate, ca să se gestioneze retroactiv această uh, problemă. Iar uh, președinta, doamna Bowles, sugerează să se scoată partea de deficit din sectorul public de la calculul deficitului public. Așadar, ați putea să ne spuneți dacă există o astfel de dezbatere la Eurogrup acum, cu guvernul irlandez? Și care este soluția uh, a avut în vedere în Irlanda pentru a mai atenua ponderea unei datorii bancare care îi împovărează pe contribuabil foarte greu și care îi împovăra și înainte când nu existau mecanismele de salvare actuale. Ultima întrebare privind Grecia. Nu ați răspuns colegilor mei și mai ales n-ați răspuns domnului Clute. Sigur că Grecia face eforturi, sigur că încearcă să realizeze un excedent primar și anul acesta va relua creșterea. Însă, cu toate acestea, doamna Lagarde a uh, declarat uh, pentru Financial Times, și aceasta e poziția femeiului, că pe termen lung datoria Elena nu este sustenabilă dacă rămâne mai mare de 120% din PIB. Astăzi, aceasta este de 175% din PIB. Și uh, femeiul a cerut o restructurare a datoriei elene. Puteți să ne confirmați că astăzi există o dezbatere în toi la Eurogrup? ni s-a confirmat că se dorește să se amâne maturitatea datoriei elene și să se reducă uh, rata dobânzii dacă Grecia realizează un excedent primar. Există această dezbatere în faza um, inițială la Eurogrup? Ne puteți confirma? Să mă opresc aici pentru că nu mai e timp. Well, uh, your extensive... Întrebările dumneavoastră îmi lasă foarte puțin timp să răspund. În primul rând, v-ați referit la faptul că nu am venit destul la Parlament ca să vorbesc despre Troica. Întrebarea pe care mi-ați pus-o despre Cipru mi-a fost pusă ultima dată când, când am fost aici. S-am fost întrebat cine mi-a propus să uh, uh, iau aceste măsuri, m-a întrebat domnul Aichau ce alți membri ai comisiei dumneavoastră. Și de asemenea pot să vă spun că eu nu am libertatea să intervin și să vă spun cine ce a zis la ce reuniune și nici nu cred că contează. După cum am spus mai devreme, a existat un rezultat la prima reuniune care nu a funcționat, a fost criticat din multe motive și la scurt timp după aceea s-a luat o altă decizie, care a fost și ea foarte dură pentru Cipru și pentru băncile cipriote. Însă cred că este relevant și nu vreau să intru în uh, detalii. Dar v-am dat, cred că v-am dat răspunsul acesta acum câteva luni. În legătură cu Irlanda, aveți dreptate, există o povară foarte grea reprezentată de datoriile provenite din criza bancară din Irlanda. Și dacă am fi avut uh, instrumente de salvare adecvate, situația ar fi fost alt, alta pentru irlandezi. Dacă utilizarea retroactivă a instrumentelor directe de la Mecanismul European de Stabilitate este o soluție, nu se știe încă. Am stabilit principalele idei în iunie și posibilitatea utilizării retroactive a fost uh, lăsată deschisă dar să spunem că există opinii convergente privind uh, eventuala dezirabilitate sau lipsă de dezirabilitate a acestei măsuri. Însă, oricum, principalele uh, măsuri au fost stabilite în iunie și uh, a fost lăsată deschisă această posibilitate. În legătură cu Grecia, dacă datoria este nesustenabilă pe termen lung, atunci când am decis actualul program de ajustare în decembrie 2012, am calculat sustenabilitatea datoriei împreună cu femeiul, apoi am avut ca țintă 124% în 2022, tot uh, după părerea femeiului era un obiectiv sustenabil, da, pe termen scurt, cu siguranță că această rată va fi mai mare, dar noi vom lucra pentru a o face să scadă la 124% în 2022. La sfârșitul acestui an vom reveni asupra acestor cifre și vom recalcula sustenabilitatea să vedem cum stăm și dacă va fi necesar în condițiile stabilite la sfârșitul lui 2012 vom uh, trata din nou această chestiune și vom fi gata să susținem Grecia în continuare însă nu pot trage acum o concluzie și să vă spun dacă obiectivul pe care l-am stabilit cu femeiul și cu alții la sfârșitul lui 2012 este în curs de a fi atins. Vom reveni anul acesta și vom recalcula sustenabilitatea datoriei. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la celălalt coraportor privind Troica, domnul Caras. Da, domnule Dijsselbloem, eu aș vrea să mă refer la două aspecte. În primul rând, cred că vă dați seama că întotdeauna considerăm că e problematic faptul că nu ni se răspunde suficient atunci când e vorba de activități ale instituțiilor comunitare, reglementate prin legile comunitare. Nu mi-e ușor să vă spun asta la ora actuală, toate instituțiile interguvernamentale și activitățile legate de proiectele și obiectivele europene sunt, nu sunt luate în temei comunitar. Se pare că uh, va trebui pe viitor ca uh, MS-ul să fie uh, ancorat în tratate. Uh, Troica este o instituție la care colaborează și femeiul și este totuși bazată pe temeiul comunitar. Nu avem nicio problemă legată de legitimare, de control, de transparență, de responsabilitate. Care e părerea dumneavoastră? Și a doua întrebare. Ați vorbit despre șomaj? La Ecofin s-a dezbătut din nou taxa pe tranzacțiile financiare. Parlamentul acesta a făcut o propunere încă din iulie și un studiu arată că se pierd 55 de miliarde de euro pentru că această taxă nu a fost încă aplicată. Cum propuneți dumneavoastră să se atingă obiectivele de combatere a șomajului și să se realizeze creștere și ocupare? Cum uh, planificați dumneavoastră aplicarea de măsuri pentru atingerea acestor obiective? Mulțumesc foarte mult! Dumneavoastră v-ați referit la toate proiectele interguvernamentale și la realizarea lor până acum pe bază voluntară, prin metode comunitare. Nu cred că este fezabil. Ca președinte al Eurogrupului lucrăm uh, pe baza regulamentelor de la Basel, care sunt uh, interguvernamentale și suntem responsabili în fața parlamentelor naționale. După cum știți, de cel puțin două ori pe an eu vin la comisia dumneavoastră, însă sigur că e altceva decât metoda comunitară. Deci eu trebuie să lucrez așa cum s-a stabilit că voi lucra. Sigur că Uniunea Europeană este un proiect hibrid și se dezvoltă, sigur, pe termen lung, însă, ca președinte al Eurogrupului, nu am uh, libertatea de a utiliza voluntar diverse metode. Nu cred că ar fi corect. În legătură cu taxa pe tranzacții financiare, situația, după cum înțeleg eu lucrurile, este că există un grup de cooperare consolidată de 11 state membre care încearcă acum să ajungă la un acord între ele privind taxa pe tranzacțiile financiare. Eu nu știu cum stau, pentru că nu sunt parte a acelui grup, nici ca ministru din țările de jos, nici ca președinte al Eurogrup. Acest subiect trebuie să ajungă pe agenda ECOFIN, încă nu a ajuns în acea fază, deci noi încă așteptăm rezultatele acelui grup de lucru. Asta știu eu, știu că nu e un răspuns satisfăcător pentru dumneavoastră, însă eu nu fac parte nici ca ministru olandez, nici ca președinte al Eurogrupului din acea cooperare consolidată. Ați menționat o cifră de miliarde care s-ar irosi pentru că nu introducem tranzacția taxa pe tranzacțiile financiare, eu pot să vă spun că nu e așa, banii nu sunt irosiți și sunt utilizați în altă parte a economiei. Înțeleg că pe plan politic ați dori să taxați acei bani din sectorul financiar, să-i utilizați pentru alte politici, dar haideți să așteptăm rezultatul acelei cooperări consolidate. Eu nu sunt în măsură să vă mai spun altceva aici. Mulțumesc! De la SND, Antolin Sanchez Preseda. Sí, muchas gracias. Eh, un... Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. O întrebare generală și câteva chestiuni mai concrete apoi. Avem raportul trimestrial al Comisiei în legătură cu Uniunea Bancară, avem un raport al OCDE. Și ce ne arată aceste rapoarte? Următoarele lucruri. În, următoar, în următorii 10 ani se prevede uh, o creștere de 3% mai mică decât în anii dinainte de criză. Europa a fost zona cea mai uh, grav afectată din lume și pentru 2023 obiectivul de creștere al Uniunii Europene va fi la o treime față de cel din SUA. Se spune că salariile, măsurile legate de salarii nu sunt uh, corelate cu măsurile legate de prețuri. Înțeleg că a fost nevoie de toate aceste măsuri pentru ajustare, însă sigur că mai există o marjă privind posibilitățile comerciale. La Comitetul Serviciilor Financiare ni s-a spus că se vorbește despre stabilitatea prețurilor și că situația șomajului este, și a ocupării este mai puțin durabilă. Acum, Știți că oamenii nu sunt interesați de durabilitatea măsurilor economice, ci îi interesează chestiuni mai concrete. Când se va înțelege că ne aflăm într-o situație foarte grea? Criza e foarte profundă și povara ei e împărțită inegal. În al doilea rând, aș dori să revin la Grecia. Da, sigur că Grecia suferă de hipotermie, dar uh, nu este chiar în frigider, spune vorbitorul. Înțeleg că aveți o responsabilitate față de Grecia, s-a vorbit de un fel de plan Marshall pentru Grecia, dar e clar că avem o răspundere față de Grecia, în orice caz, oricum ar fi. În ceea ce privește programele, Spania și Irlanda au rezultate mai bune, dar care sunt elementele de supraveghere prevăzute pentru aceste state după programe? Apoi, legătură cu mecanismul de stabilitate, ați spus că vi se pun întrebări pe aceste subiecte, dar acest mecanism permite stabilizarea zonei euro. Sunteți pregătiți să implementați o foaie de parcurs ca să fie vorba de un mecanism comunitar? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! În legătură cu creșterea, cred că aveți perfectă dreptate. Nu putem accepta acest nivel redus structural de creștere pentru Europa, pentru că pur și simplu nu ne va permite să tratăm problema șomajului în ritmul accelerat pe care l-am dorit și nu ne va permite nici să tratăm problema datoriei suverane din Europa în momentul și în locul în care vrem să tratăm această problemă. Așadar, trebuie să avem ambiția de a atinge niveluri de creștere mai ridicate. Ar trebui să fie principala prioritate la Eurogrup. V-am spus că noi ne-am concentrat pe managementul crizei, avem problem, uh, programe legate de bugete, dorim să facem ordine în bugete, însă încet, încet, prioritatea trebuie să treacă la creștere. Ce facem ca să ne consolidăm creșterea? În mod destul de interesant, este destul de mult potențial în uh, Europa. Însă, ar fi nevoie de restructurarea economiilor noastre. Rețeta diferă de la o țară la alta. S-au făcut multe analize în legătură cu ce trebuie să facă fiecare stat individual pentru a trata aceste echilibre structu dezechilibre structurale. În statele din Europa de Sud, salariile au fost scăzute, într-adevăr, reduse, prețul muncii a scăzut, dar prețurile nu au scăzut. Sunt secțiuni ale pieței care nu funcționează. Pentru că dacă se reduce costul producției, se vor, ar trebui reduse și prețurile cu uh, aceeași viteză. Dacă nu se întâmplă așa, atunci piețele nu funcționează, e clar. Deci e mult loc de mai bine. Și cred că trebuie să fim foarte stricți și preciși în analiza noastră de la țară la țară, să vedem unde este loc de ameliorare și ce vom face ca să o obținem. Până acum toate aceste lucruri au fost lăsate pe seama guvernelor naționale și doar dacă există risc de contagiune a intervenit Uniunea Monetară, au intervenit celelalte state, atunci poate interveni și Comisia și să spună acelor guverne să ia mai multe măsuri. Însă, după părerea mea, eu cred că aceasta este o abordare defensivă. Deci Comisia poate interveni doar dacă există un efect de contagiune negativă și atunci poate spune unei țări să-și restructureze economia. Dar de ce să nu folosim o abordare mai ofensivă, care să spună, uitați, sunt multe lucruri pe ordinea de zi, în toate statele, sistemul de pensii, vârsta de pensionare, flexibilitatea pieței de muncă, deschiderea pieței. De ce nu încercăm să lucrăm împreună pentru a atinge acel nivel de creștere ridicat? Ideea pe care vreau să o subliniez este că potențialul există, este mare și nu trebuie să acceptăm aceste prognoze de creștere prea scăzută pentru Europa. Și nu mai am timp pentru celelalte două întrebări. Problem when we're tight on time. Da, ah, este o problemă, însă nu prea mai avem timp, deci mă tem că trebuie să continuăm. În numele PB, Herbert Dorfman acum. Herbert, te-am văzut acum câteva minute. A, ah, acolo ești. Mulțumesc. Domnule președinte, o întrebare referitoare la dezechilibrele din zona euro. O cauză importantă pentru această situație este și uh, diferența între uh, ratele dobânzilor pentru credite. Uh, marile întreprinderi nu au o problemă, reușesc undeva pe piața internațională să-și găsească un creditor, însă IMM-urilor uh, uh, IMM-urile se regăsesc în fața unor piețe naționale, de facto. Uh, iar, uh, de exemplu, la mine acasă, în Italia, nu este posibil să iei credit dintr-o bancă austriacă, unde rata dobânzii este cam jumătate decât cea din Italia. Și mă refer aici la o distanță de aproximativ 50 de kilometri. Uh, Asta creează dezechilibre macroeconomice care nu pot fi justificate și care de altfel nici nu scad. Am câteva uh, cifre prezentate de către președintele mecanismului de stabilitate acum uh, câteva săptămâni și ne arăt, cifrele ne arată că aceste rate ale dobânzii devin din ce în ce mai diferite, nu se apropie ar trebui să creăm o piață internă a creditelor, pentru că ea de fapt nu există. Nu este posibil să iei un credit uh, dintr-o altă țară și dacă ar fi posibil acest lucru, cred că o bună parte din diferențe s-ar uh, elimina. Ce părere aveți despre asta? Mulțumesc. Uh, îmi dau seama de ceea ce spuneți. Fragmentarea piețelor de credit este continuă și poate chiar se adâncește Însă problema, da, este foarte clară. Crearea unei piețe a creditelor unice ar putea fi efectul creierii Uniunii Bancare. Bineînțeles, există și alte elemente care, uh, ar, care explică diferența între ratele dobânzii. Uh, ar fi vorba de uh, riscurile diferite de sumele uh, disponibile pentru sectorul bancar. Unele dintre aceste aspecte au de-a face cu economia reale și reflectă riscuri uh, ale pieței și altele țin și de pur și simplu fragmenta fragmentarea uh, sectorului bancar în întreaga Europa. Fragmentarea uh, în domeniul bancar este uh, motivul principal pentru Uniunea Bancară. Dorim să ne asigurăm că avem un sector financiar puternic, stabil, dar și unic în întreaga Europa. Doar pe scurt, înțeleg că diferențele în ratele dobânzii au de-a face cu uh, situația economică, însă am să vă dau exemplul de la mine de acasă. Eu trăiesc la câțiva kilometri de graniță. O persoană privată sau un IMM ar putea să meargă la banca vecină la câțiva kilometri și să obțină un credit de la aceasta dacă ar fi posibil să iei un credit ipotecar acolo, de exemplu, dar nu este posibil. Deci cred că pe o piață comună, creată poate în viitor de către o uniune bancară, va exista și o concurență mai puternică în uh, interiorul sectorului bancar. Da, aveți dreptate. O parte din uh, Uniunea Bancară, uh, o dimensiune acestea va fi și o, un set de reguli comune. Pentru că multe, ceea ce va fi foarte dificil pentru că uh, băncile funcționează conform legislațiilor naționale, dar vom încerca să creăm un, uh, un set de reguli comune care să elimine unele dintre aceste diferențe. Atât. Mulțumesc. Acum, în numele SND, Leonardo Domenici. To be quicker. Voi vorbi în engleză pentru a fi mai rapid. Este nevoie de multe lucruri pentru a consolida semnele redresării în Europa, iar unul dintre acestea este reechilibrarea economiilor din zona euro. Nu credeți că avem nevoie de o scădere semnificativă a surplusurilor uh, curente actuale uh, foarte mari din uh, Germania, țările de jos, de exemplu. Și dacă sunteți de acord cu asta, ce fel de instrumente credeți că putem folosi pentru a atinge această țintă? Da, consider că este loc pentru îmbunătățirea cererii uh, în Europa. Și asta mm, venind din cerile interne în anumite țări. Uh, salariile din Germania cresc de câțiva ani. Și probabil același lucru se va întâmpla și în țările de jos, sau cel puțin în anumite sectoare, odată ce economia își va, uh, își va reveni în uh, țările de jos. După cum știți, creșterea revine cu greu uh, și asta a însemnat că salariile nu prea au crescut în ultimul timp. V-ați referit și la unele țări nordice. Cred că nu trebuie să vedem Europa ca pe um, un, un loc în care uh, totul trebuie să ajungă la suma zero. Dacă um, um pe principiul că poate exista creștere în sud dacă uh, cei din nord sunt mai puțin competitivi. În principiu, Germania face bani pentru noi toți din Asia și sper că vor continua să facă asta. Companii din întreaga Europa lucrează pentru industria automobilistică din Germania, fiind furnizori de piese care, pentru automobile care apoi sunt trimise în Asia. Deci, vă rog să continuăm să facem asta, să furnizăm uh, pentru Germania, dar și alte state, care apoi exportă pe alte piețe. Domnul Domenici, da, dar uh, avem o Europa puternică. Și un euro puternic doamna Bowles, cred că poate nu ar fi atât de diplomatic să uh, răspundem uh, referitor la o posibilă de, uh, depreciere a euro. Ultima întrebare, Alde și uh, domnul Schilakakis. mulțumesc, uh, doamnă președinte. M-ați impresionat referitor la ceea ce ați spus privitor la Grecia. Cred că ar trebui să trăim în altă țară, pentru că în țara mea sectorul privat este distrus prin rate ale dobânzii foarte ridicate și printr-o taxare exagerată. Am să vă dau câteva cifre. În ziua de astăzi, 2,3 milioane de contribuabili plătesc taxe. Un milion de gospodării pe de altă parte, nu pot să își plătească um, um, factura de curent. Jumătatea jumătatea unui salariu merge pe asigurări. Nu se oferă credite și mulți uh, lucrători din domeniul privat pur și simplu nu sunt uh, plătiți. De aceea am o întrebare. Cum poate sectorul privat, distrus în Grecia, cum poate el să reușească să scoată această țară din criză? Exporturile stagnează, cu toate că cu toții sperăm să-și revină, dar cum putem să ne revenim fără exporturi? Apoi, investițiile bugetare au fost reduse pentru ca noi să avem un excedent bugetar înainte de alegeri. Da, cred că unele dintre elementele pe care le-ați menționat arată problemele fundamentale din funcționarea sectorului public, dar și privat din um, Grecia. Este imposibil să ai, o economie, să ai o economie sănătoasă și finanțe publice sănătoase dacă nu ai un sistem uh, de impozitare uh, funcțional și just. Nu poți să ai o economie funcțională și un sector privat funcțional dacă oamenii nu-și plătesc facturile. Sunt uh, lucruri fundamentale și există elemente în program care să abordeze acest uh, Uh, subiect, cum să abordezi problema celor care nu-și plătesc facturilor. Întreaga economie se bazează pe ideea de încredere în care uh, contribuabilii plătesc taxe, își plătesc facturile și așa mai departe. Sunt probleme importante și trebuie soluționate și, bineînțeles, sunt probleme fundamentale dacă acest lucru nu se îmbunătățește, dar eu cred că se îmbunătățește. Cred că în domeniul taxării s-au făcut foarte multe lucruri pentru ca sistemul de impozitare să funcționeze. E bine, atâta timp cât acest lucru nu este rezolvat, el este un obstacol pentru recuperare, redresarea economică. Un investitor privat trebuie să știe că în momentul în care uh, investesc în Grecia, cunosc uh, știu exact că, câte taxe vor uh, plăti. Mulțumesc. Uh, domnul Schelacachis, nu este vorba de faptul că nu vor să-și plătească facturile, este vorba de faptul că nu au bani să-și plătească facturile. Iar întrebarea reală este de ce nu cresc exporturile? Cum prevedeți uh, creștere dacă nu cresc exporturile? Da, cred că ultimele studii ne arată că competitivitatea Greciei crește și că creșterea se întoarce în Grecia. Eu sunt mai optimist decât sunteți dumneavoastră. Însă problema taxelor și a evaziunii fiscale este și a prezentă. Puteți să-mi spuneți că oamenii nu pot să-și plătească taxele, este parțial adevărat pentru o bună parte a populației, dar există și o uh, bună parte a populației care nu plătește taxe sau nu plătește atât de mult cât ar trebui. Și este esențial pentru orice economie, pentru orice societate, um, ca ea să aibă, pentru ca ea să funcționeze, trebuie să se plătească um, taxele. Și lucrăm la consolidarea acestui sistem în Grecia. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru uh, prezența la acest uh, dialog uh, economic și monetar. Vom continua cu voturile imediat. Trebuie să ne organizăm uh, puțin și reluăm uh, imediat reuniunea. members could uh, take their seats, then... Dacă puteți să luați loc să facem un vot de probă. I've, I've opened the vote, so... Am deschis votul ca să putem să verificăm dacă toată lumea are cardul, dacă cardul funcționează, dacă cineva și l-a uitat. The voting is fair in principle. So we've got 35 plugged in, 34 have pressed their buttons. I'm still waiting. Oh, I can see. Aștept să văd dacă unii se abțin, dar toate butoanele funcționează, 35 de votanți, 29 pentru, 6 împotrivă, nimeni nu se abține. Începem votul cu raportul lui Diogo Feio. Primul amendament douăsute Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 23. Pentru. Împotrivă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 Amendamentul 283. 283. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul D pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 289 pentru. Împotrivă. Vă pierdeți puțin. Deci trebuie să încetinesc ritmul. 289 pentru. Împotrivă. Îmi cer scuze, socialiștii arată pentru și parcă unii votează împotrivă, deci haideți să verificăm electronic. Îmi cer scuze. Și îmi cer scuze și pentru amendamentul meu. Nu asta era intenția mea. Măcar nu mi-aduc aminte despre ce era. S-a închis votul și este adoptat până la urmă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 292 cu amendament oral al raportorului. Toată lumea este de acord că amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Dar putem să verificăm. Amendamentul 50. A, m-am înșelat, s-a adoptat. 295 se adoptă. 296 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 297 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 298 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 51 pentru, în, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 299 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 300 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. One more to vote. You're voting. I'm closing the vote. That's carried 20. S-a închis votul, se adoptă 22 de voturi la 15. 301 pentru, împotrivă, abțineri. Nu văd cum votează socialiștii. Haideți să verificăm. E foarte dificil dacă nu ridicați mâna. Verificăm 301. Ați votat, s-a închis votul și se respinge. 302 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 303 pentru. Împotrivă. Abțineri. Iarăși nu știu. Verificăm 303. S-a închis votul și se adoptă. 304 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 305 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 306 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul G. Diego, vă mulțumesc! Doresc doar să spun că în ce privește acest punct, grupul PPE va vota pentru, să nu fie confuz în timpul votului. Deci pentru amendamentul meu oral, uh, grupul PPE votează pentru. Thank you very much. I'll take... Mulțumesc. Deci compromisul G cu amendament oral, votăm pen, acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cu amendamentul oral. Și acum trecem la 313 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, vă rog frumos, 313. 19 la 19, deci este ca, um, respins. Și îmi cer scuze. Sau nu, nu se știe. 314 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 315 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 316 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 318 pentru, împotrivă. Da, verificăm 318, vă rog. A votat toată lumea, s-a închis votul, din nou este respins pentru că număr egal de voturi. 319 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Jurii 8 este caduc. 320 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 53 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 321 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul H pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul I pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 328 328, deci pentru, împotriva abțineri, se respinge. 329 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm 329, vă rog. Încă 3, 2 persoane ce trebuie să voteze. 18 la 18. Este respins. Cine știe ce s-a întâmplat cu acele două butoane care nu au fost apăsate? 329 pentru. Numărul 159 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 330 pentru, împotriva abțineri se respinge. 331 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 331. Se adoptă. 332 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 333 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 333. S-a închis votul și se adoptă. 334 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 61 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Jurii 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 335 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 336 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 337 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 338 pentru, împotrivă, abțineri, a, vreau să verific. S-a închis votul și se adoptă. Următoarele sunt caduce până la 341. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 342 pentru, împotrivă. Verificăm 342, vă rog. Three more to vote if you're voting. Two more to vote. Vă rog să votați. S-a închis votul și se adoptă. 343 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 343, vă rog. S-a închis votul. Se respinge. 344 pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 345 pentru. Împotrivă, Abțineri. Verificăm. 345. Să deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 346 pentru. Împotrivă. Îl verificăm, vă rog. S-a închis votul și se respinge. 347 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 348 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul J pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul K. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul L, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul M, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. doi pentru Împotrivă Abțineri se respinge 433 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 434 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 435 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 436 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 437 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 438 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 439 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 440 pentru, împotrivă, abțineri, am văzut acolo niște gesturi interesante, deci trebuie să verificăm 440. S-a închis votul și se respinge. Compromisul N. Ați văzut că aveam două părți. Ce este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Jean-Paul, ai înțeles? Cred că a fost adoptat compromisul N, e a doua parte a listei de vot. 446 acum pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 447 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 447. Pentru că nu prea ghicesc bine în ultimul timp. Deci prefer să verific. S-a închis votul și se adoptă. 20 la 16. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul este caduc. Ajungem la 450. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 451 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 453 acum pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 453. Închid votul că ați apăsat sau nu și se respinge. Compromisul O pentru, împotriva, abține, se adoptă. Compromisul P pentru, împotriva, abține, se adoptă. Compromisul Q pentru, împotriva, abține, se adoptă. Compromisul R pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 506 pentru, anul a fost retras. 507 pentru, Împotrivă, abțineri. Putem să verificăm 507? S-a închis votul și se adoptă. 508 pentru. A. Sunt identice. Compromisul S pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 511 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 511. Vă rog. S-a închis votul și se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 512 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 500, verificăm 512. S-a închis votul și se adoptă. 513 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 514 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 515 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 516 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 90 pentru, împotrivă, abțineri, putem să verificăm 90? S-a închis votul și se respinge. 517 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91 a fost retras, 518 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 518, vă rog. S-a închis votul. Se adoptă. Știu că avem uh, aceleași cifre la sfârșit, dar combinațiile sunt diferite. 519 este caduc, 520 acum pentru. Împotriva abțineri se respinge. 521 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 521. S-a închis votul. doi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 522 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 523 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 524 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 525 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 pentru, Împotrivă, abține, se adoptă. 97 pentru. Împotrivă, abține, se adoptă. 526 pentru. Împotrivă, abține, se respinge. 527 pentru. Împotrivă, abține, se adoptă. 528 pentru. Împotrivă, abține. Verificăm este 28. Voi închide votul și se adoptă. 529 e caduc, 530 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 531 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 532 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 533 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 534 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul T pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul U pentru. Avem un amendament oral? Da, sunteți de acord cu amendamentul oral la compromisul U? Deci cine este pentru? Împotriva, abține, se adoptă. Compromisul V. Pentru. Împotriva, abține, se adoptă. 566. Pentru. Împotrivă. abține, Verificăm 566. S-a închis votul și se adoptă. 110 nu-l votăm. 111 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 5, 6, 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. 5, 6, 8 pentru împotriva abțineri se respinge. 112 pentru Împotrivă, abțineri, se adoptă, dar haideți să verificăm 112. Everybody's voted and it is carried. Se adoptă. Jurii 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5-7-0 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5-7-1 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 5-7-1. Toată lumea a votat. Se adoptă. 572 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Juri 16, juri 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 575 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 577 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Juri 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 579 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 580 pentru, împotriva abțineri se respinge. 581 pentru, împotrivă, abțineri. Pot să verific 581? I voted. That's... Toată lumea a votat, se adoptă. Avem o nouă combinație, iată. 582 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul W pentru împotriva abțineri se adoptă. 116 cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 117 cu amendament oral pentru împotriva abțineri se adoptă. 586 pentru împotrivă abțineri se respinge, 114 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, jurii 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 588 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 589 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 590 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 591 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 119 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 119. Se ado Cred că se adoptă, dar haideți să vedem. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă referirea 1 pentru, împotriva abțineri se respinge, 120 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 121 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 122 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm. 122. Cred că se adoptă. Toată lumea a votat, să închis votul și m-am greșit, se respinge, ceea ce arată că mâinile care se ridică nu corespund cu mâinile care apasă butoanele. 123. Pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 124 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 2 este retras. 1, 2, 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 1, 2, 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 1, 2, 7 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 1, 2, 8 pentru... Ba, nu e caduc, mă scuzați. 3 deci și 3 este caduc, 1, 2, 9 pentru, împotriva abțineri se respinge, 130 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 132 pentru, împotrivă, putem verifica 132. se adoptă 134 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 135 pentru, împotrivă abțineri. Haideți să verificăm 135. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă 136 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 137 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 138 pentru împotrivă abțineri. Haideți să verificăm 138. închis votul și chiar se adoptă. 139 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 140 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul X pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul amendamentul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Doamnă președinte, ați spus compromisul 8 și cred că voiați să, spuți, voiați să spuneți amendamentul 8. Putem vota din nou pentru că a fost neclar. Sigur că da, votăm din nou, nicio problemă. Amendamentul 8. Haideți să verificăm amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. We're, we're checking the deletion that's amendment 8 and amendment 147. Verificăm 8 și 147. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. Urmează 148, 148 pentru împotrivă abțineri. Haideți să verificăm. Toată lumea a votat, se respinge. 149, 149 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 150 compatibil pentru, împotrivă abțineri. Haideți să verificăm, eu cred că se adoptă. Toată lumea a votat, s-a închis votul, se respinge 19 la 17, compromisul Y pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 151 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, haideți să verificăm 151. Two more to vote if you're voting. I'm closing the vote. Vă rog să votați, se închide votul, se respinge. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 153 pentru, împotrivă. Stați un pic că nu înțeleg. Haideți să verificăm. Cred că nu am fost atentă. Da, cred că se adoptă. Toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. 154 pentru, împotriva abțineri se respinge. 155 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica 155. Se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 156 pentru, nu e caduc. 157 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă. Doamnă președinte, la 158 pe uh, lista mea de vot scrie că nu e acoperit. Ba, la mine scrie că e acoperit, pune președinta. Ok, it was changed this morning. S-a schimbat azi dimineață. Stați un pic, a apărut din nou, mai târziu, pe listă, mai încolo, ca uh, sub o formă nouă. Vom vota, dar în altă formă, pe lista nouă. 118A, 9. Nu mă întrebați de ce. 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul Z pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum avem 158, nu știu de ce, 158 pentru, Împotriva abțineri, haideți să verificăm. Nu știu de ce s-a schimbat locul, nu știu ce e diferit. <laughs> Tot la considerentul 18a se închide votul și se respinge. 160 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 161 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 162 pentru, împotriva abțineri se respinge, 12 e retras, 163 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 163. Toată lumea a votat? 21 pentru se adoptă. 164 pentru Silvi. Poate că nu e lista mea de Sofie. Eu cred că am sărit peste 159. Ce se întâmplă pe lista mea de vot apare? Not, in my voting list. Yeah, in, in, in this voting it's list, it's apparently covered by compromise Z. Ah, hmm? Which was new from this morning, I'm told. Okay, then we've got... A, deci e o modificare, bun. Leave it. Credem că e acoperit. Haideți să revenim de unde am plecat. 164. 164 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 165 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 166 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 167 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 167 cred că se adoptă. Two more to vote if you're voting. I'm closing the vote. Se închide votul. Nu, nu se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Vă rog să încheiați votul, se închide votul, se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 170 pentru împotriva abțineri se respinge, 13 pentru împotriva abțineri se respinge, 14 pentru împotriva abțineri se adoptă, 171 pentru împotriva abțineri se adoptă, 172 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 15 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 16 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 173 pentru, împotrivă, ab... haideți să verificăm, 173, verificăm.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 împotriva abțineri se respinge, 176 pentru împotriva abțineri se adoptă, 177 pentru împotriva abțineri se respinge, 178 pentru împotriva abțineri se respinge, 179 pentru împotriva abțineri se respinge, 181 pentru împotriva abțineri. Haideți să verificăm la 181. we doing? 181. Uh, I'm closing the vote. And then... S-a închis votul, se adoptă. 180 caduc, 182 pentru, împotriva abțineri se respinge, 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 183 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 185 pentru împotriva abțineri se adoptă. Da, 184 pentru împotriva abțineri se adoptă, 186 pentru împotriva abțineri se adoptă, 18 este retras, 187 pentru împotriva abțineri. Haideți să verificăm 187. închis votul și se respinge. 17 la 19, 188 pentru, împotriva abțineri se respinge, 189 pentru, împotriva abțineri se respinge, 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 190 e caduc, 191 pentru, împotriva abțineri se respinge, 192 pentru, împotriva abțineri se respinge, 193 pentru, împotriva abțineri se respinge, 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 194 pentru, împotriva abțineri, haideți să verificăm 194, S-a închis votul. Se adoptă. 195 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 196 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 197 pentru, împotrivă, nu mai înțeleg nimic, haideți să verificăm. I'm double and treble here. Cred că văd dublu și triplu. That's carried 90. Se adoptă 197. 201 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 202 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 203 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 204 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 205 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Haideți să verificăm 205. Poate că greșesc. S-a închis votul. A, uite că am avut dreptate. Se adoptă. 206 pentru împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 206, verificăm. S-a închis votul, se adoptă 207 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 208 pentru, împotriva abțineri se adoptă 209 pentru, împotriva abțineri se adoptă 22 pentru împotriva abțineri, se adoptă 210 pentru împotriva abțineri, se adoptă 211 pentru împotriva abțineri, se adoptă 212 pentru împotriva abțineri, se adoptă 213 pentru împotriva abțineri, se adoptă 214 pentru împotriva abțineri, se adoptă Haideți să verificăm electronic, să facem electronic votul textului astfel modificat. Toată lumea a votat, grozav, 36 pentru, nimeni împotrivă, nicio abținere. Haideți să votăm acum le, le, rezoluția legislativă. Vă rog să votați. 36 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Mulțumesc, Sharon. Aș dori să vă spun câteva cuvinte. Am discutat cu raportorii din umbră și există voința de a ajunge la plenară cu acest text chiar dacă am obținut un vot în comisie. Haideți să nu votăm acum deschiderea negocierilor, ci să trecem direct la plenară. Aș vrea să mai spun câteva cuvinte. Deci aș vrea să spun câteva cuvinte um, despre toți cei care m-au ajutat pe plan tehnic. Aș dori să mulțumesc din suflet tuturor celor care m-au ajutat, mai ales lui Pablo, am lucrat cu el și uh, lui Sophie, lui uh, Jean-Paul, lui Jürgen. Lor uh, le datorez acest rezultat, fără ei nu ar fi fost posibil. Și cred că uh, putem să mergem acasă cu uh, conștiința împăcată. Some, uh, differences in... Bun, da, poate că am interpretat greșit cum se întâmplă lucrurile. Raportorii, raportorul, din câte înțeleg, spune că nu dorește să intre în negocieri în acest moment. Deci nu trebuie să votăm acest uh, lucru, deci nu votăm mandatul, vom trece direct în manda, în uh, plen, unde vom putea alege să suspendăm votul final pentru a duce exact aceste negocieri. Deci vom trece în plen. Și nu este nevoie să uh, votăm referitor la uh, redeschiderea negocierilor pentru că nu s-a făcut această solicitare. Trecem acum la raportul lui Pablo. Pare un vot ceva mai scurt. Vote the same way all the time, it's a lot quicker. Dacă toată lumea votează la fel tot timpul, uh, lucrurile merg mult mai repede. Toată lumea este pregătită. Începem compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 91 pentru, împotrivă, abțineri. Uh, iată, o luăm de la capăt. Verificăm electronic. Am scăzut numărul votanților la 33, s-a închis votul. Se adoptă cu o mare majoritate. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 93 pentru, împotrivă, abțineri, Vom uh, verifica, pentru că au uh, plecat din sală câțiva, deci nu știu care sunt uh, noile cifre. Încă o persoană care trebuie să voteze, s-a închis votul și se adoptă 18 la 16. Trecem acum la amendamentul 5 pentru amendamentul 5 pentru împotrivă abțineri Putem verifica amendamentul 5. S-a închis votul și se adoptă la diferență de un vot. Viața va fi complicată astăzi. Amendamentul 98 pentru, împotrivă, verificăm. 98. Verificăm electronic. Încă o persoană trebuie să voteze. Dacă nu votați, închid votul. Am închis votul și se adoptă 10 la 16. Amendamentul 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100, dar verificăm înainte 107. A votat toată lumea, s-a închis fotul. Se adoptă 18 la 15. 108 acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul B cu un amendament oral. Mi se spune că trebuie să citesc acest amendament oral. Există două noi cuvinte în amendament, care sunt immediately și cleared. Action by card means a card-based payment transaction linked to a current or deposit access account to which the transaction is debited immediately after it has been cleared. A transaction with a prepaid card is a debit card transaction. So um, that's what we're voting. Asta votăm. Întâi, dacă nu există obiecții. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vă rog frumos, uh, dacă vorbiți la telefon, să o faceți mai încet. Compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 128 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm 8. Încă două persoane trebuie să voteze. Încă o persoană mai trebuie să voteze. Bun, închid votul. Și se respinge. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 136. A votat toată lumea, s-a închis votul se adoptă 17 la 15. Amendamentul 9 pentru um, Mai bine verificăm amendamentul 9. A votat toată lumea, s-a închis votul, de, um, se respinge 16 la 16. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 139 pentru, împotrivă, abțineri, cel mai bine verificăm electronic, 139. S-a deschis votul. Nu fusese deschis votul până acum. Bun, se respinge. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 140 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 141 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 141. Încă o persoană trebuie să voteze, s-a închis votul și se respinge la un vot diferență. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se verifică electronic. Am deschis votul. A votat toată lumea. 16 la 16 se respinge. IMCO 16 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 143 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 144 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 145 pentru împotrivă, abțineri se respinge. IMCO 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 147 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica electronic pentru că au lipsit câteva brațe ridicate. Știu că este tentant uh, să purtăm tot felul de discuții, dar uh, trebuie să și votăm. Se respinge 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 150 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 153 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 151 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 10 pentru, împotrivă, putem totuși să verificăm electronic, 10. Se respinge. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul D, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la compromisul E. Din fericire, este peste câteva pagini. Compromisul E. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 237 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 238 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 239 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica electronic 239, vă rog. Iată, numai 31 de persoane votează între timp. Se adoptă. 240 acum, da. 240 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 241 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic 16. A votat toată lumea, s-a închis votul și se respinge, la diferență de un vot. 17 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Încă două persoane trebuie să voteze. Am închis votul. Și se respinge cu 15 la 15. 244. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm 244. se adoptă 18 pentru, uh, trebuie să verificăm electronic 18. Se respinge cu 16 la 16. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 250 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 26 A, secretariatul obosește. IMCO 26, votăm. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 251 pentru, împotrivă, abțineri, mai bine verificăm 251. A votat toată lumea, s-a închis votul și se respinge la diferență de un vot. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 254 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 255 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la 261 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic 261. Se adoptă 263 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 264 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 264. 264, verificăm. A votat toată lumea. Se adoptă. 265 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 266 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 267, mă scuzați, devine caduc. 268 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 269 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 271 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 270 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul FA, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic 21, chiar dacă cred că se respinge. Încă un vot, s-a închis votul și s-a respins, într-adevăr. IMCO 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 276 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica 22? A votat toată lumea? Încă un vot. Închid votul și se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Putem verifica, dacă doriți. se respinge. 283 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 284 pentru, împotrivă, putem verifica 284. Douăzeci și patru pentru, împotrivă, abțineri, putem verifica, 24, se respinge. 25 pentru, împotrivă, va trebui să verificăm 25. Verificăm 25 și se respinge la două voturi. Suntem la 291 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 292 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 298 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 299 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 300 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, IMCO 31 pentru, împotrivă, dar mai bine verificăm, IMCO 31. S-a închis votul și se respinge. IMCO 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 301 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 305 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 35 Ups, e caduc. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 306 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 306 pentru, 316 ă, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 318 pentru, împotriva abțineri se respinge. 317 pentru, împotriva abțineri, verificăm 317. Uh, se respinge 16 la 16. Compromisul uh, G pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 34 pentru, împotriva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 împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar să verificăm. A votat toată lumea? Da, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar să verificăm. S-a închis votul și se respinge într-adevăr. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respingem. respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dar să verificăm electronic. n-aș verifica dacă aș fi 100% sigură. Da, am, fost, am avut dreptate totuși. Compromisul Q. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. IMCO 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm electronic 2. și este respins 16 la 16, 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 72 pentru, împotrivă, abțineri, putem verifica 72, vă rog. și se respinge cu 16 la 16. 73 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 3. Pentru, împotrivă, verificăm 3. se respinge, 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, IMCO 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul R pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 83 pentru, împotrivă, confuzie verificăm. În regulă, se adoptă. IMCO 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 84 pentru, împotriva abțineri se respinge. avem uh, votul electronic pentru textul amendat în totalitatea sa. Încă două persoane trebuie să voteze. Am închis votul și este 26 pentru, nimeni împotrivă și 5 abțineri. Votul referitor la uh, rezoluția legislativă deschid uh, votul. Încă o persoană trebuie să voteze. S-a închis votul. 25 pentru, 3 împotrivă și 2 abțineri. Pablo. Mulțumesc, Sharon. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc uh, colegului Diego, asistentei lui Mafalda, Uh, echipei mele, mai ales lui Salvador, care s-a ocupat de acest, uh, uh, document, de acest dosar și secretariatului. Mulțumesc și raportorilor din umbră cu care am lucrat cu foarte mare plăcere și a fost o onoare. Marino, Sofie și așa mai departe. Propun să votăm în plen, astfel încât să avem o poziție a Parlamentului. Mulțumesc, spune doamna președinte, la fel ca și la celelalte rapoarte, vom trece direct în plen, nu trebuie să votăm referitor la negocieri. Nu s-a cerut acest lucru. Și vom suspenda sau nu votul final în funcție de ce vom fi decis la momentul respectiv. Putem trece acum la altceva. Avem un alt vot care este referitor la avizele privind autoritatea bancară europeană și celelalte autorități uh, europene, respectiv descărcările referitoare la acestea. EIOPA. Yeah, this is IOPA first. EIOPA mai întâi. Compromisul A pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă. Vreau să verificăm. Votăm amendamentul 2 acum, dar uh, e prea mult zgomot în sală. E vorba despre avizul pentru descărcarea bugetară. Puteți să ne spuneți ce anume votăm, spune domnul Fox, pentru că n-a fost clar. Scuze, am spus. Dar haideți să ne calmăm un pic. Votăm acum proiectul de aviz în ce privește descărcarea bugetară pentru EIOPA. Deci votăm descărcarea bugetară pentru Agenția pentru Asigurări și Pensii. Dar nu e foarte ușor, să-ți dai seama. Aveți această listă de vot? Și pentru că nu știați ce votați, reluăm de la început. Compromisul A. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Acum amendamentul 2. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 3. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul BC. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Compromisul D pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm textul astfel amendat, vot electronic, să deschizi votul. S-a închis votul, 24 de voturi pentru, 3 împotrivă și 0 abțineri. Se adoptă. Mulțumim. Trecem acum la următorul aviz pentru ESMA. Sunteți de acord? Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Textul original de la alineatul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Aliniatul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul nu, amendamentul 9 pentru împotrivă abține se respinge. Compromisul F pentru împotrivă abțineri se adoptă. Votul final acum, vot electronic, s-a deschis votul. ...24 pentru 3 împotrivă, 0 obține se adoptă. Ajungem la Autoritatea Bancară Europeană. Compromisul A pentru, împotriva obține se adoptă. Compromisul B pentru, împotriva obține se adoptă. Textul original alineatul 3 pentru, împotriva obține se adoptă. Compromisul C pentru, împotriva obține se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotriva abține, se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotriva abține, se respinge. Compromisul D pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Compromisul E pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Votul final, din nou vot electronic. 22 pentru, nimeni împotrivă și 3 abțineri. Vă mulțumesc! Trebuie să vă reamintesc că mai avem un vot în comun cu Comisia Libe la 12.30 și va fi în sala 4Q2, deci cu două etaje mai sus. Nu vă uitați cardurile și următoarea întâlnire Econ va avea loc luni, de la orele 19.30, întâlnirea comună, deci în Ian 4Q2, repetă doamna președinte, de la orele 12.30. Și apoi întâlnirea de la Strasburg, de la 19.30 de luni seara. Vă mulțumesc pentru că au fost voturi dificile.